și textele adoptate sunt disponibile. Vreau să știu dacă există observații. Do you have any observations for... Aveți observații pentru procesele verbale? Nu, nu sunt obiecții. Este aprobat. Trecem acum la următorul punct al ordinii de zi